Il presidente. Președintele. E adesso. Colleghe e colleghi, vi prego di prendere posto. Dragi colegi, am să vă rog să luați loc. Colleghe e colleghi, vi prego di prendere rapidamente posto dragi colegi, am să vă rog pe toți să luați loc. În conformitate cu actul din 20 septembrie pentru alegerea președintelui Parlamentului, des, de, declar conform articolului 7 referit.